Uh, well, good morning everybody and uh... Bună dimineața tuturor. Bine ați venit la a doua sesiune a acestei comisii. Și bun venit celor care ne urmăresc pe internet, pentru că întâlnirea se transmite în direct în forumul pentru piața internă din weekend, Am auzit că în Cracovia este o universitate care se numește Cracovia și un sfert, pentru că toate întâlnirile de acolo încep la și un sfert. Însă noi nu vom începe la și un sfert uh, și vom discuta raportul legat de acordarea Uh, oficiului pentru Armonizare în piața, a pieței interne anumite atribuții legate de protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Și sper că doamna Bastos, raportor din umbră din partea PPE, va veni, domnul Repo, cred că este și el aici, și domnul Kreutzmann de asemenea. Uite aici. Avem și o echipă de la Comisia Europeană, domnul Jefan. Și de asemenea ne bucurăm că domnul Patris Pellegrino este aici din partea Oficiului pentru Armonizarea Pieței Interne. Bun venit tuturor în această dimineață uh, și dăm cuvântul raportorului pentru a ne uh, creiona răspunsul său în fața acestei propuneri. <clears throat> Avizul, după cum ați spus, privește regulamentul Parlamentului și al Consiliului cu privire la acordarea oficiului de armonizare pe piața internă a anumite drepturi legate de uh, drepturile de proprietate intelectuale în forma observatorului European pentru Contrafacere și Piratare. Eh, Comisia de fond este Comisia Jurii și eh, din cauza calendarului Comisiei Jurii și calendarul nostru a trebuit să fie adoptat. Eh, raportul ar fi trebuit să fie adoptat în timpul președinției poloneze. Nu știu dacă vom reuși până în decembrie, probabil că va dura ceva mai mult adoptarea, însă noi am decis să rămânem la ordinea de zi inițială. Acest document privește observatorul care se referă la contrafacere și piratare, la inițiativa Consiliului. La început se ocupa cu comerțul de uh, bunuri contrafăcute și piratate. Observatorul a devenit un centru specializat care colectează, monitorizează și transmite date cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Și este foarte important să spunem de la început că Consiliul și Comisia i-au extins mandatul, în primul rând, pe baza deciziei din 1 martie anul trecut privitoare la drepturile de proprietate intelectuală pe piața unică, observatorul a început să implementeze programe pentru partenerii UE implicați în lupta împotriva contrafacerii și pirateriei. De asemenea, a început să lucreze asupra datelor științifice referitoare la bunurile contrafăcute și piratate. Și ca urmare a avizului din partea Direcției Generale Comerț, s-a recomandat ca observatorul să devină un punct de uh, legătură între comisie și contactele externe și, de asemenea, pentru diseminarea bunelor practici. Pe scurt, observatorul în acești doi ani și-a extins competențele foarte mult, dar nu a primit resurse în plus, nici financiare, nici de personal. Comisia și Consiliul propun să acordăm să, să se acorde aceste competențe așa numitului oficiu pentru armonizare în cadrul pieței interne, care are sediul în Alicante. Comisia noastră trebuie să elaboreze un aviz pe baza acestui raport, pentru că regulamentul influențează funcționarea pieței, pieței interne și problemele legate de protecția consumatorului. În acest sens, Vă reamintesc că multe bunuri contrafăcute sunt pur și simplu periculoase și pot să reprezinte o amenințare pentru uh, sănătatea cetățenilor, în special medicamentele, dar și um, obiectele casnice. Am depus 13 amendamente la acest raport al Comisiei juri, Unele dintre ele sunt de ordin tehnic și altele, de exemplu, pun accentul pe interesul IMM-urilor, lucru legat de mandatul comisiei noastre. O problemă importantă este și aspectul bugetar. Autorii regulamentului susțin că transferarea observa- acestor atribuții la Alicante și ca observatorul să fie mm, unit cu OAPI este soluția cea mai bună. Însă, OAPI are un buget de 400 de milioane de euro în plus Însă, observatoriul observatorul este susținut și din banii care provin de la societăți. Aceste sume nu trebuie să crească de vreme ce o API deține un surplus de finanțare. Nu avem în vedere, nu se prevăd probleme bugetare, de vreme, de vreme ce finanțarea se face în special din banii societăților și în special din partea IMM-urilor. O altă problemă importantă ține de o serie de aspecte practice legate de faptul că transferăm observatorul de la Bruxelles, care este foarte bine conectat cu restul Europei, la Alicante, Sper că nu se vor supăra locuitorii din Alicante, dar orașul Alicante uh, nu este chiar atât de bine conectat de uh, celelalte orașe europene. Ar fi un lucru mai dificil pentru reprezentanții statelor membre și pentru antreprenori și uh, IMM-urile trebuie să poate să știe că vor putea intra în contact cu acest observator uh, în mod util. Uh, am fost informat că un, un punct de contact se va păstra la Bruxelles, ceea ce mi se pare extrem de util. Însă, la sfârșitul acestui aviz ar trebui să recomandăm ca acest punct de contact să fie menținut și pe termen lung. Un alt punct este cooperarea cu uh, administrația statelor membre, pe care un lucru pe care l-am inclus și în amendament. Acesta este proiectul meu de aviz și aștept uh, observații din partea raportorilor din umbră. Sper că vom reuși să terminăm în calendarul prevăzut. Mulțumesc foarte mult, domnule Bilan, pentru, o explica- pentru explicația foarte clară a propunerilor dumneavoastră. Toți raportorii din umbră sunt prezenți, inclusiv doamna Bastos. Nu știu dacă doriți să interveniți chiar acum. Domnul Kreutzmann, domnul Engstrom și domnul Schwab dorește și el să intervină. Doamna Gallo și domnul Repo sunt și ei prezenți. Doamna Bastos, doriți să începeți? Vă dau cuvântul în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu am putut să nu am auzit întreaga prezentare a raportorului, însă ce am, ce am auzit a fost uh, bun. Acest proiect de aviz urmează liniile comunicării comisiei, analizează în mod exhaustiv uh, uh, atribuirea unor uh, atribuții OAPI din Alicante. Transferul acestor puteri la oficiul din Alicante nu va reduce eficiența sau natura operațională a organismului în sine. Din contră, vom vedea mai multe sinergii și o eficiență crescută. De asemenea, va contribui la utilizarea mai bună a fondurilor publice. În plus, nu cred că există vreo diferență între ceea ce a spus raportorul și uh, opinia noastră exprimată la întâlnirile cu el. Așadar, la finalizarea rapor- înainte de a finaliza raportul, vom putea să mai dialogăm și vom avea observații suplimentare. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul doamnei Venio, am uitat să îl salut pe reprezentantul președinției, care este și el prezent și îl voi invita să ia cuvântul dacă dorește. Doamna Vaniu? Monsieur le Président, euh, je remercie euh, bien volontiers le rapporteur, Monsieur Bilan. Euh, je n'ai aucun problème avec votre rapport. Je pense que je pourrais signer tous les amendements. Am nicio problemă cu raportul dumneavoastră. Pot să susțin toate amendamentele. Uh, ați făcut o muncă exemplară. Am aceleași întrebări ca și dumneavoastră, întrebări care se adresează comisiei. Nu am nicio problemă uh, ca acest observator care adună datele din 2009 să fie transferat uh, aceste atribuții să fie transferate între agenție și observator. Cu toate acestea, am o întrebare importantă pentru că aș dori să știm foarte clar care va fi compoziția, compoziția viitoare a acestui organism. Dacă Comisia vrea să facă o um, operațiune mai largă și să extindă domeniul de funcționare, cum va realiza acest lucru fără investiții financiare suplimentare? De aceea aș dori dacă, să știu dacă o API uh, care dacă acest OAPI va avea doar o funcție de secretariat, va avea uh, relații doar cu sectorul privat, Uh, după cum se înțelege din anumite mențiuni în textul comisiei. Aș mai dori de asemenea să știu ce înseamnă, ce vrea să spună comisia atunci când vorbește despre sectoarele economice cele mai atinse de um, drepturile de proprietate intelectuală cum se poate ști care sunt sectoarele economice cele mai afectate de contrafacere și pirataj, de piratare? Pentru că foarte multe sectoare sunt afectate. Se spune după aceea că se va ține cont de sediul uh, titularilor și mm, furnizorilor de servicii internet și că consumatorii trebuie să fie reprezentați și la fel IMM-urile. Acest lucru trebuie să fie asigurat și este nevoie de un echilibru între sectorul economic uh, afectat de drepturile de proprietate intelectuală, furnizorii de servicii de internet și prezența indispensabilă a IMM-urilor și a consumatorilor. Contextul Comisiei trebuie consolidat în acest sens. De asemenea, nu cred că trebuie să punem la același nivel uh, contrafacerea și piratarea. Se vorbește foarte mult de piratare, însă contrafacerea pune probleme de securitate mult mai grave care nu implică aceiași actori. De aceea mi se pare că se amestecă puțin lucrurile în text, pentru că nu se aplică aceleași soluții. Aș dori să avem un dialog nu doar cu Direcția Generală Piață, ci și cu Direcția Generală Comunicații și celelalte direcții generale care sunt implicate în acest text fundamental. În ceea ce privește competitivitatea, inovarea, economia și securitatea, nu putem să negăm că există consecințe grave ale, pirata, ale piratajului de opere culturale. Însă, uh, nu trebuie ca propunerile legislative să vizeze aproape exclusiv doar acest aspect. Acest, aceasta vreau să uh, spun Comisiei, pentru că discuția deja durează de foarte mult timp și am purtat-o deja și la forumul din Cracovia. Din nou mulțumesc domnului Bilan. Presupun uh, că și dumneavoastră aveți mai mult sau mai puțin aceleași uh, întrebări. Mulțumesc, vă mulțumim pentru comentariile foarte utile. Am luat, am notă de câteva din aceste puncte. Consumatorii și IMM-urile sunt uh, luați în considerare în întâlnirile de reprezentanți, însă dumneavoastră probabil vorbiți și de guvernanță, nu doar de reuniunile ulterioare. Probabil domnul Bilan a ținut cont de acest lucru. Domnul Kreuzmann cred că urmează. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i uh, mulțumesc raportorului pentru proiectul său de raport. Propunerea care se află în fața noastră nu este controversată, tocmai de aceea voi fi subcint. Cu toții ne confruntăm cu problema creșterii numărului de produse uh, piratate care uh, reprezintă un obstacol în calea competiției, dar reprezintă de asemenea și uh, uh, un pericol pentru sănătatea publică. Crearea observatorului a fost o idee bună, însă acum trebuie să încercăm a sprijini activitatea acestui observator. Iar activitatea observ- observatorului nu poate să funcționeze fără finanțarea necesară. Mă bucur că s-a ajuns la concluzia că observatorul și OAI OAPI pot fi unificate, pentru că această idee este cât se poate de uh, rațională din punct de vedere economic, dar de asemenea rațională din punct de vedere al mandatului oferit celor două instituții. Există puține um, detalii care nu sunt pe placul nostru în uh, propunerea comisiei, însă raportul domnului Bilan aduce o serie de îmbunătățiri, precum uh, referirea la, referința la IMM-uri și cooperarea cu statele membre. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că finanțarea instituției este întotdeauna garantată. Și uh, cam atât din partea mea. Vă mulțumesc mult, domnule raportor, încă o dată. Uh, Mr. Engstrom. Domnul Engstrom. Vă mulțumesc foarte mult! Mai întâi de toate, în ceea ce spunea doamna Veniu cu privire la contrafacere și piraterie, e drept. Sunt două lucruri diferite. Avem, uh, avem uh, contrafacerea comercială și pirateria pe de altă parte. Uh, ieri discutam despre codul VALMAL modernizat și în contextul acelui act legislativ, uh, Comisia considera că pirateria se referă la CD-urile și cărțile uh, piratate și importate, ceea ce mi se pare ok. Astăzi uh, vedem de asemenea că descărcările pe internet poartă de asemenea numele de piraterie. Și tocmai de aceea aș dori ca uh, cei de la comisie să fie coerenți în uh, terminologia lor. Haideți să folosim aceeași definiție peste tot. Asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește banii. E clar că Observatorul a fost un succes din anii 90 încoace, de la uh, înființarea sa. Toată lumea este foarte încântat, încântată de activitatea acestui observator. și, de asemenea, banii uh, economisiți cu ajutorul activităților acestui observator, 400 de miliarde, sunt mulți, mulți bani. Dar, pe de altă parte, și costurile implicate de crearea uh, observatorului sunt mari. După cum spunea domnul Bilan, aceste fonduri ar trebui să revină IMM-urilor pentru că ele sunt cele care au uh, înregistrat o mulțime de mărci. Deci haideți să ne gândim și la binele acestora. Și acum trec la ultimul punct. Toată lumea știe că, din punctul meu personal de vedere, acest observator este o pierdere de timp și de bani. Ar fi folositor dacă ar reuși, într-adevăr, să colecteze date științifice care să îmbunătățească situația. Însă, din păcate, eu nu cred că lucrul acesta se întâmplă. Spre exemplu, în cel de-al doilea aliniat al uh, justificării uh, sumcinte, se vorbește despre studiul din 2010. Acest studiu a fost criticat de către toți oamenii de știință care l-au citit. Este singurul studiu care este menționat de comisie iar ne dăm seama că Comisia nu menționează niciunul dintre studiile științifice care ofer date, oferă date mult mai concrete cu privire la aceste activități. Bine, temerile pe care le aveam de la bun început par a fi justificate. Din punctul meu de vedere, toate acestea sunt o pierdere de timp și de bani și tocmai de aceea, sincer să fiu, nu mă interesează deloc detaliile cu privire la funcționarea observatorului. Mulțumim. Sper că nu vă veți uh, uh, cenzura, sper că nu veți uh, decide să nu introduceți amendamente. Cine mai vrea să intervină? Domnul Schwab, doamna Gala, Galo. Da, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Mă bucur că domnul Bergeva este alături de noi cu un nou mandat împreună cu domnul Pellegrino, care lucrează la observatorul din uh, Bruxelles. El este aici și cred că acum putem spune că, date fiind noile propuneri, observatorul nostru poate fi uh, dotat cu finanțarea necesară pentru ca activitatea sa să fie una încununată de succes. Uh, Bineînțeles, după cum spunea domnul Engstrom, trebuie să vedem uh, care este legătura între această inițiativă și celelalte inițiative ale Comisiei cu privire la protecția drepturilor intelectuale. Ieri vorbeam despre protejarea acestor drepturi în contextul vamal. E bine, e clar, pe baza acestor uh, teme discutate, că trebuie să rezolvăm problema și trebuie să ne asigurăm că uh, Uh, observatorul se melanjează într-adevăr uh, foarte bine cu OAPI și cu activitățile uh, comisiei de asemenea pentru a contribui la soluționarea problemei. Consider, consider că fondurile oferite observatorului și OAPI ar trebui să fie reinvestite pe piață și dacă domnul raportor își dorește ca aceste fonduri să, folos- să fie folosite și pentru IMM-uri, ei bine, sunt de acord. Însă, în același timp, trebuie să spunem că marea problemă legată de drepturile de proprietate intelectuală uh, vizează în special marile companii și poate tocmai de aceea domnul Engstrom este atât de sceptic. Însă trebuie să ținem cont de faptul că drepturile sunt drepturi, chiar dacă vorbim despre drepturile IMM-urilor sau uh, drepturile companiilor mari. Sper însă că cei de la comisie nu vor considera că această temă este încheiată acum, odată ce se va oferi finanțarea necesară observatorului. E important ca cei din Comisia Europeană și uh, cei care lucrează la diferitele directorate generale ale comisiei care se ocupă de protecția drepturilor de proprietate uh, intelectuală vor colabora strâns cu observatorul pentru că doar ast- astfel vom reuși într-adevăr să promovăm pe, și pe viitor inovarea. Deci vom reuși să avem inovare pe viitor atâta timp cât reușim în prezent să protejăm într-adevăr drepturile de proprietate intelectuală. Eu cred că acest aviz al nostru ar trebui să îmbunătățească avizul Comisiei eh, Jurii. Sunt încântat de faptul că am posibilitatea de a lucra la acest aviz, pentru că consider că această temă este una esențială pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală pe viitor. Doamna Galo. domnule Mulțumesc, écoutant euh, notre... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că în timp ce îl ascultam pe colegul Engstrom, aveam așa o senzație de, cum să spun, deja vu, deja auzit. Acum 18 uh, luni auzeam același lucru. Atunci se spunea că um, fenomenul contrafacerii nu este identic cu cel al pirateriei și că trebuie să le tratăm în mod diferit. Ei bine, astăzi, în Comisia juri care este cea competentă pe fond, împreună cu colegul Hidalgo, care este socialist, am reușit să obținem un consens cu privire la cele două. Observatorul este criticat pentru că n-ar fi servit la nimic și pentru că nu produce date statistice. Ei bine, ca să rezolvăm acest lucru, iată că îl contopim cu o api și sperăm astfel să avem mijloacele veritabile pentru a face un studiu. Nu putem spune acum că avem nevoie de studii cu cifre pentru a măsura prejudiciile provocate de piraterie și contrafacere, care oricum se măsură diferit, deoarece sunt fenomene diferite și în același timp să spunem că vrem să îmbunătățim instrumentele pentru a uh, avea niște studii mai bine fundamentate pe cifre. Eu cred că trebuie să nu mai uh, ne lăsăm uh, împotmoliți în aceeași discuție. Eu cred, în Parlamentul European, cred că putem să progresăm în acest dosar, mai ales că asta ne și dorim cu toții. Niin, puheenjohtaja, minä olen myös maltillisella Domnul Repo. Da, și eu aș sugera să fim precauți. N-ar trebui să ne aruncăm cu capul înainte. Vrem să ne asigurăm că produsele sunt sigure și dacă vorbim despre protecția consumatorilor, trebuie recunoscut că există tot mai multe produse periculoase pe piață. Noi trebuie să ne asigurăm că avem suficiente resurse, inclusiv umane, pentru a combate acest fenomen, așa că sunt de acord cu raportorul. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Atunci uh, am eu de făcut o observație. Sunt uh, interesat de uh, despre, să aflu mai multe despre acea supraveghere și strategie globală. Mie mi se pare că observatorul va avea niște sarcini transparente. Aș vrea să știu însă dacă va exista și un consiliu consultativ sau un consiliu de experți care să ofere consultanță cu privire la programul, la cercetarea, la măsurile pe care le, vo- le va avea acest observator. Mie nu mi se pare suficient de clar din mandat cum se va desfășura acest lucru. Și sunt de acord cu uh, ce a spus Christian Engstrom cu privire la definiții. Într-adevăr, acest lucru nu apare suficient de clar în propunere. Și dacă vrem să existe o eficiență, trebuie să asigurăm în primul rând transparența și apoi grupurile interesate trebuie să poată propune idei, proiecte, inițiative de cercetare. Acestea este un lucru important. Doamna Verniu spunea că trebuie să ne asigurăm că oamenii care sunt cei mai afectați trebuie să fie și, reprezent, și reprezentați. Sigur, acum noi nu știm uh, exact care sunt cele mai afectate sectoare. Unele au nevoie de mai multe măsuri decât altele și, uh, așa cum uh, zicea domnul Engstrom, să ne concentrăm și asupra, asupra problemei online Acolo se comercializează o serie întreagă de produse contrafăcute, piese de mașini, inclusiv piese de avioane, alimente, medicamente și lista este lungă. Eu sper ca acest observator să ne permite să extindem dezbaterea noastră și să nu ne repliem fiecare pe uh, poziții opuse și uh, să ne restrângem atenția exclusiv asupra download-urilor uh, de pe internet. Acum l-aș invita pe domnul Bergevin din partea Comisiei Europene să comenteze și eventual apoi și reprezentantul Consiliului, după care domnul Bilan va avea din nou ocazia să vorbească și să tragă concluzii. Domnule Bergevin. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că noi salutăm uh, raportul domnului Bilan Ne bucură faptul că IMCO dă un aviz, pentru că acest lucru este important pentru piața internă și pentru protecția consumatorilor. Am să fac uh, câteva observații generale ca să răspund la cele exprimate aici. Cel mai uh, ușor lucru de remarcat este că, într-adevăr, Alicante e cam departe de Bruxelles. Și uh, în ce privește reuniunile observatorului, acest lucru ar putea fi o problemă, mai ales uh, pentru uh, reprezentanții care vor să participă. Oficiul a luat, și-a luat un angajament de a organiza întâlnirile la Bruxelles, tocmai pentru a evita această problemă. Iată, avem deci un angajament puternic din partea lor și uh, nici nu am fi uh, insistat să se mute acolo observatorul dacă nu ar fi existat această promisiune. În ce privește reprezentarea diverselor grupuri în observator, până acum, observatorul a avut o dinamică proprie, dacă pot să spun așa. Consumatorii sunt reprezentați și, uh, ca să fiu sincer, acest lucru ar putea fi îmbunătățit. De asemenea, considerăm că partenerii principali ar trebui să fie și ei implicați. Noi am invitat federații să participe și nu companii individuale. N-am dorit să facem acest lucru. Noi credem că federațiile reprezintă toate companiile, inclusiv IMM-urile. Însă sunt de acord că interesul IMM-urilor aici este unul esențial. Noi uh, Credem că există diferite teme, diferite dosare pentru care e nevoie de reprezentare diferită. Însă în această perioadă de tranziție vom analiza alcătuirea observatorului și în spiritul transparenței vedeți că facem câteva propuneri în raport. Ne gândim la un program anual de lucru care să ofere mai multă transparență, așa cum au cerut și deputații mai devreme. Acum, în ce privește bugetul, OAPI trebuie să raporteze bugetul, are această obligație prin regulament. Însă, în mod clar, acest lucru va fi specificat și prin programul de lucru. Din câte am înțeles eu, nu se dorește creșterea bugetului pentru OABI, însă noi am recomanda acest lucru deoarece e foarte important pentru IMM-uri. IMM-urile doresc să-și înregistreze mărcile comerciale și știu că eu uh, pot să vă spun uh, din ce am văzut acolo că IMM-urile sunt foarte interesate și participă în cadrul oficiului. Am, cât privește diferența dintre piraterie și contrafacere, pot să vă asigur că până acum observatorul a fost foarte echilibrat. Adică am uh, vorbit foarte mult despre contrafacere și am uh, discutat această problemă cu federațiile care fac parte din uh, oficiu. Contrafacerea este de obicei uh, fenomenul care ne solicită cel mai mult atenția, pe acesta ne concentrăm de obicei. Sigur că nu ignorăm nici descărcările din, de pe internet. Dar, în orice caz, observatorul încearcă să protejeze drepturile de proprietate intelectuală în toate formatele. Așa că, într-adevăr, nu e bine să ne concentrăm exclusiv pe unul dintre cele două fenomene. E bine să le avem pe amândouă în vedere. În ce privește identificarea priorităților, cred că puteți să vedeți acest lucru din raport. Noi, uh, în ce ne privește, noi, Comisia Europeană, am uh, dorit să obținem uh, recomandări din partea observatorului, în sensul în care să ne asigurăm că există o direcție și cred că și Parlamentul dorește acest lucru. Cred că sunt deputați care ar dori să participe la lucrurile observatorului ca să se asigure că sunt respectate cerințele politice, ca să zic așa. Până acum, observatorul a fost uh, condus uh, de interesele experților din domeniu și uh, de statele membre care fac parte din el. În principiu de autoritățile pentru protejarea drepturilor intelectuale, dar nu numai. În alcătuirea sa actuală, observatorul se întâlnește în mai multe formate. Se întâlnesc uh, mediul privat uh, cu consumatorii, se întâlnesc și statele membre, după care mai avem și plenare, reuniuni plenare cu toate părțile interesate. Reuniunea părților, uh, reuniunea statelor membre este cea în care se convin prioritățile dar există o interacțiune foarte puternică între cele două tabere. Regulamentul acesta va îmbunătăți transparența întregului proces și uh, ne va da resurse mai bune. Considerăm că până acum acest mod de organizare a funcționat destul de bine și putem să îl menținem în continuare. Iar acest lucru îl spunem nu numai noi, Comisia Europeană, ci și experții din cadrul observatorului. Cât privește datele, datele statistice, datorită observatorului am reușit să întreprindem un studiu de amploare cu ajutorul unei companii care se numește Grant. E bine, ca să-l uh, informez pe raportor, uh, această companie a revizuit toate studiile de, la care se referea. Cred că e vorba de vreo 200 de astfel de studii la care lucrează în continuare pentru a vedea cam care ar putea fi metodologia cea mai credibilă pentru a colecta date cu privire la contrafacere, piraterie și încălcarea drepturilor intelectuale. Acest studiu va fi publicat la finele lui 2011 și considerăm că el reprezintă o prioritate pentru observatori Membrii observatorului au spus că studiul e foarte important, pentru că și industria dorește să facă exact ce a spus doamna Galo, să aibă o serie de date credibile sau măcar niște estimări pe baza cărora să poată să se orienteze. Și salut în acest sens amendamentele înaintate de raportor. Scopul nostru este să avem uh, date cât mai științifice pentru a permite observatorului și apoi legiuitorilor dumneavoastră să ia inițiative de politică viitoare. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult pentru că ați uh, clarificat aceste lucruri și cu siguranță veți fi la dispoziție pentru mai multe informații dacă va fi nevoie. Domnule Vanski, doriți să spuneți câte ceva în legătură cu poziția Consiliului? Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și noi ținem să-i mulțumim raportorului, domnului Bielan, pentru acest aviz foarte interesant care ne atrage atenția asupra unei serii de aspecte. Dați-mi voie să informez că în Consiliu s-a înregistrat un progres pe tema acestui dosar. Există un consens între statele membre cu privire la transferul sarcinilor observatorului către OAPI. Există și uh, propuneri de compromis uh, pregătite de președinție pe care le-am înaintat grupului de lucru în septembrie. Sigur că propunerea Consiliului nu este încă finală, dar cred că în câteva săptămâni vom putea să prezentăm următorul proiect de propunere al președinției. Și uh, modificările pe care le propunem noi uh, vor fi în sensul clarificării și mai mari a sarcinilor, astfel încât să asigurăm eficiența și transparența. De asemenea, vrem să existe și flexibilitate în ce privește situațiile care se dovedesc urgente. Vrem să clarificăm relația dintre observatori și OAPI. Statele membre au semnalat această problemă, precum și problema guvernării eficiente a oficiului, mai ales acum că are noi sarcini. În Consiliu am înregistrat uh, un progres și uh, cred că anul acesta vom putea să lansăm uh, trialogul împreună cu Parlamentul. Și încă o, o observație scurtă. Sediul observatorului am, a fost discutat aici. Ei bine, Observatorul nu are mai multe sedii. Există o tradiție ca el să se reunească în uh, țara care deține președinția, de exemplu la Varșovia. Deci, uh, observatorul nu este o instituție statică, nu se reunește doar la Bruxelles. Președintele, mulțumesc, îmi pare bine că am uh, ascultat și poziția Consiliului, mai ales cu privire la ultimul punct. Domnule Bielan, Doriți să faceți rezumatul și să ne confirmați calendarul? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, cuvintele amabile pe care mi le-au adresat. Mulțumesc uh, de asemenea și pentru comentariile constructive pe care le-am primit. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Verniu, care a pus mai multe întrebări, întrebări care în principal vizează Comisia Europeană. Eu sper că ați fost mulțumită de răspunsurile Comisiei, însă vreau să vă spun că vă împărtășesc temerile. Sigur, uh, mă voi consulta cu raportorii din umbră și uh, de ce nu, cu toți membrii Comisiei IMCO și cu toți cei care sunt interesați de acest aviz. În ce privește calendarul, din câte știu eu, el este următorul. Până pe 20 octombrie, la prânz, avem timp să depunem amendamente, deci încă două săptămâni. Acestea vor fi examinate pe 22 noiembrie la ședința Comisiei după care urmează votul și uh, adoptarea proiectului de raport uh, în Comisia Jurii. Acest lucru ar trebui să se întâmple cândva în luna decembrie, deci acest an, iar votul în plenară să aibă loc la Strasburg pe 16 ianuarie anul viitor. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile interesante și promit să mă consult cu dumneavoastră permanent. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Bielan. Discuția a fost foarte interesantă. Țin să mulțumesc tuturor raportorilor. Acum luăm o scurtă pauză până la ora 10, când începem să votăm cu privire la cele trei propuneri ale domnului Kreutzmann, ale doamnei Rapti și a doamnei Le Grip. Sper să aveți cartelele de vot la dumneavoastră, deci ne reunim la ora 10 pentru vot. Mulțumesc!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

Mulțumesc. Uh, so, uh, good morning to everybody who was um, uh, who I didn't greet earlier. Bună dimineața pentru cei care ați ajuns aici puțin mai târziu. Am avut o întrebare, uh, am avut o dezbatere foarte bună legată de atribuția, de schimbarea atribuțiilor observatorului european. Avem o sesiune de voturi astăzi și vom fi foarte grijuli pentru a ne asigura că toată lumea va fi mulțumită cu toate compromisurile. Îi dau cuvântul în primul rând domnului Kreutzmann, înainte de a vota raportul său din proprie inițiativă legătură, legat de jocurile de noroc pe piața internă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor pentru că am lucrat împreună am ajuns la foarte multe amendamente de compromis. Avem acum un aviz legat de jocurile de noroc online care întrunește acceptul tuturor grupurilor politice. Și mă bucur pentru că în plenară doream să avem o majoritate foarte mare. Toată lumea crede că trebuie să se acționeze la nivel european, trebuie să existe principiul subsidiarității, însă la nivelul statelor membre nu se pot rezolva toate problemele. Așadar, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Mulțumim foarte mult. Știm că ați lucrat din greu pentru a ajunge la compromisuri. Trecem atunci la vot imediat. Paragraful 1A9, amendamentul 71. Cine este pentru? Cred că va trebui să votăm electronic. Așadar, să deschidem votul electronic. S-a deschis votul pe amendamentul 71. Uh, right, we're just waiting for everybody to put their cards in. So... Așteptăm să-și insereze toată lumea cartelele, deci putem face este un fel de vot de test. Avem 33 de cartele, dar doar 32 de voturi. Cineva nu a votat? Doar 32 de voturi exprimate, dar 33 de cartele. Cumva o consolă nu funcționează? Închidem votul. Nu știu cine este votantul fantomă. A, da, avem acum 33 de voturi. 32 de voturi pentru, unul împotrivă. Se adoptă. Se adoptă. Prin urmare, toate părțile corespunzătoare sunt caduce. Jurii 11, partea corespunzătoare 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 72 al domnului Rochefort. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 70, partea corespunzătoare 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la Econ. Toate acestea sunt părți corespunzătoare. Econ 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Econ, partea corespunzătoare 2, pentru? A, este acoperită de paragraful 1, deci nu mai votăm. Trecem la 13 al domnului Roșfor, partea corespunzătoare 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 73, pe care nu îl vom vota, deci Ajungem la 75 al domnului De Jong. Cine este pentru? Cred că va trebui să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 34 de voturi. 33 împotrivă. Amendamentul 78 al domnului Wang Knock pentru împotrivă, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 79 ca adăugire. S-a deschis votul pe 79. S-a închis votul. Se respinge cu 21 la 14. Amendamentul 80 al domnului Ioan Noc, Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 85 al domnului Rochefort. Cine este pentru? Împotrivă? Se, se, adop- se, adoptează? se adoptă? 83 și 84 sunt deja acoperite. 82 al domnului Ioan Noc, ca adăugire. Cine este pentru? S-a deschis votul pe 82. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 86 al domnului Wong Nok. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 87. Nu, nu este caduc. Trebuie votat. Deci 87 al domnului Tarabella. S-a deschis votul pe 87. S-a închis votul și respins. Amendamentul 88. S-a deschis votul sau nu? Cine este pentru? Cine este împotriva? A fost respins în mod foarte clar. 89 al domnului Wang Nok. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 90 al domnului Abad și al altora. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 91 este caduc. Amendamentul 92. S-a deschis votul pe 92. S-a închis votul se adoptă cu 18 la 15. 95. Pentru, împotrivă, respins, în mod clar. 94. Al doamnei, doamnei Senalova. Cine este pentru, împotrivă, respins. 93 nu va fi supus la vot. 96. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 97. S-a deschis votul pe 97. S-a închis votul. Se adoptă. O sută și nouăzeci nouă pentru împotrivă se adoptă, 98 ca adăugire, S-a deschis votul pe amendamentul 98. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 101 ca adăugire. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins în mod foarte clar. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la jurii 2. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 108, pentru. Cine este pentru? Împotrivă, respins. Jurii 7, pentru împotrivă, abțineri. Nu mă uitam, deci haideți să votăm electronic. Deci jurii 7. Cred că a fost respins. Da, respins în mod clar. Amendamentul 109 a doamnei Senalova. S-a deschis votul pe amendamentul 109. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 113 a domnului Kelly s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu 21 la 14. Deci următorul amendament este caduc. A, sau nu, trebuie să votăm. Amendamentul 110. Cine este pentru? Deschidem votul pe 110. Vote's closed. S-a închis votul, se adoptă. Tocmai discutam dacă trebuie votat sau nu, dar conform listei noastre de vot trebuie votat. 114 și 115. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 112 al domnului Caras. S-a deschis votul pe 112. închis votul. Se adoptă. 111 este caduc. Econ 6. Pentru. Cred că vom vota din nou electronic Econ 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 117 a domnului Manders. Pentru. Împotrivă? Respins? Mulțumesc. Face plăcere să vă văd aici, domnule Manders. Încă o reușită pentru dumneavoastră. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă în mod clar. Am... Ajungem la 127 a domnului Greh. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem la 138 al domnului Ioan Noc. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ 3 partea corespondentă 1. Cred că vom vota electronic. Pe Econ 3, partea corespunzătoare 1. S-a închis votul. Se respinge cu 18 la 16. Jurii 3 sau nu, jurii 1, partea corespunzătoare. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și celelalte amendamente. Deci 140 și 141 pentru, împotrivă, respins, juri 4 este acoperit deja. ...116 din partea domnului Fielner acum pentru? Haideți să votăm electronic pe 116. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Econ 3 este caduc, prin urmare. 139 al domnului Pupakis, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Și ajungem la amendamentul de compromis 11, care este chiar la paragraful 9. Amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă și ajungem la 176, după câteva pagini, al domnului Greh la paragraful 9A9. S-a deschis votul pe 176. S-a închis votul. Se adoptă. 176 se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Așadar, ajungem la 187 al domnului De Ion. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la 186 al domnului Busutil și al altora, ca adăugire. S-a deschis votul pe 186. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 192 al doamnei Șaldemose. Pentru, împotrivă, se adoptă. 190 și 191 nu se votează. Jurii 10. S-a deschis votul pe jurii 10. S-a închis votul. Vă rog să votați puțin mai repede. Se adoptă cu 18 la 15. 193. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 12. Cine este pentru? Nu. Și jurii 12 va fi votat electronic. S-a deschis votul pe jurii 12. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru 15 împotrivă. Paragraful 12. Acum o serie de amendamente identice. Vom deschide votul la 195, 196 și 197. S-a închis votul. Toate au fost respinse. 198 al domnului Greh. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Așadar, ajungem la 225 adăugire. Pentru. Împotrivă. Se adoptă clar. Econ 7 deja a fost adoptat. Econ 8. Paragraful 13 a 9. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 15 ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Așadar, ajungem la jurii 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Paragraful 14. Amendamentul 216 al domnului Kelly. Pentru, împotrivă, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, se adoptă. 218 se deschide votul electronic. S-a închis votul. PP-ul are un votant în plus. A ajuns cineva în plus din partea PP-ului. Vă rog să scoateți cartela de vot. S-a închis votul și se adoptă. 215 al doamnei Șaldemöse, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 214 al doamnei Machi, 214, s-a deschis votul electronic pe 214, S-a închis votul. Se adoptă cu 18 voturi pentru, 17 împotrivă. Econ, partea a doua, nu este supusă la vot. Econ 11, partea corespunzătoare 1, la paragraful 14a. Econ 11, PC1. Pentru, împotrivă, se adoptă. 219, s-a deschis votul pe 219. S-a închis votul. Respins. 224. S-a deschis, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 220. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 225, 222. Se deschide votul pe 222. S-a închis votul și se adoptă. 227 pentru, împotrivă, se adoptă. 228 atunci. 228 este caduc. Trecem la amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, se adoptă de asemenea. Amendamentul 237, cine e pentru? Nu, votul se deschide. 237. Votul s-a închis. Se adoptă. 242. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 241 a domnului Pitelea. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 245 al domnului Fielner. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 226 a domnului Caras. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 18. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 261. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 262 al doamnei Head. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 260 al doamnei Head. Votul este deschis. Votul s-a închis. Respins. Eco 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 19. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la 272 al domnului Fielner. Deci amendamentul 272. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 1. Trecem la recitaluri. La uh, considerente. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 13 ca adăugire. Votul s-a deschis. Este vorba despre amendamentul domnului Rochefort, 13. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 19 a domnului Manders. Pentru împotrivă, respins. Amendamentul 30 al domnului De Ion s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 32 pentru. Nu, deschidem votul la 32. Votul s-a închis se adoptă. 35. Nu, trecem la compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 46 al domnului Maier. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 57. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 63 al doamnei Senalova. Amendamentul 63, așadar. Așteptăm indicațiile PPE-ului, dar deschidem votul. Votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 64 al domnului Huang Nong. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 65 acum. Votul s-a deschis la 65. Votul s-a închis. Respins. Cu un vot. Apropo, o persoană nu a votat. Era persoana deci- decisivă sau votul decisiv. Fiți mai uh, rapizi altă dată. 66 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 la 16, două abțineri, respins. 68 al domnului Rochefort. Votul s-a deschis asupra amendamentului 68. Votul s-a închis. Se adoptă. 69 al domnului Rochefort. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. 67 al domnului de Jong. Cine pentru? Împotrivă. Respins. Trecem acum la referiri. Amendamentul 1. Votul s-a deschis la amendamentul 1. Votul s-a închis. Respins. Amendamentele 2 și 3 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la votul final. Votul final s-a deschis. O persoană nu a votat. Nu. S-a remediat problema. Votul s-a închis acum. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Doamna Het vrea să voteze pentru. Așadar avem 31 de voturi pentru. Ar haideți să re repetăm votul. Asta pentru că doamna Het a apăsat butonul greșit. O să-i fac pe plac de data aceasta. Cu cât avem mai multe voturi pentru, cu atât mai bine. Votul s-a închis. 30 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Îl felicităm pe domnul Kreutzmann pentru modul în care a tratat acest subiect dificil. Cred că rezultatul acesta dovedește importanța pe care o acordăm acestui raport. Sper că vom avea un rezultat la fel de bun și în plenară. Vreau să vă mulțumesc tuturor, în special raportorilor din umbră, pentru tot efortul depus. Domnule Kreuzmann, doriți să interveniți? Da, le mulțumesc tuturor. Obiectivul raportorului era, era acela de a obține o majoritate largă. Știm că cartea a Uh, verde este foarte laxă, nu, se, nu explică neapărat clar poziția Comisiei. Noi dorim ca prin poziția Parlamentului, poziția clară a Parlamentului, să influențăm uh, uh, Comisia. Bine, eu consider că în acest context e clar că fără uh, subsidiaritate și respectarea acestei, acestei, acestui principiu, într-o manieră mai laxă decât de obicei, nu putem să rezolvăm toate problemele pe care le avem. Cred că acum Comisia poate, într-adevăr, să folosească toate instrumentele ce îi stau la dispoziție, inclusiv uh, cooperarea extinsă cu statele membre. Sper că acest raport oferă un imbolt com Comisiei. Le mulțumesc din nou tuturor celor care au colaborat la redactarea acestui raport. Doamna Charles de Moze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului, domnului uh, Kreutzmann pentru uh, deschiderea cu care a primit toate comentariile noastre. Dați-mi voie însă să spun un lucru, și anume, unele dintre amendamentele care nu au fost acoperite de amendamentele de compromis nu se bucurau de sprijinul nostru. Suntem de acord cu conținutul pe ansamblu al raportului, însă există aspecte pe care le-am dorit schimbate în urma votului din plenară. Deci vă atrag atenția asupra lucrului acestuia. Linia directoare a raportului este uh, în asentimentul nostru, însă există totuși lucruri, e drept minore, pe care le dorim schimbate. Vreau să vă anunț de la bun început. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Sunt sigur că odată ce raportul va fi discutat în cadrul grupurilor uh, Uh, parlamentare, vor apărea și alte amendamente. Însă, bine, sunt absolut convins că poziția comisiei noastre va fi susținută de către dumneavoastră. Trecem acum la raportul cu privire la comerț și barierele uh, în calea investiției. Raportoarea este doamna Le Grip. Văd că nu doriți să interveniți. Știu că ați lucrat mult asupra compromisurilor și eu am fost raportor din umbră. Haideți să trecem la voturi. Amendamentul de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6. Votul s-a deschis la amendamentul 6. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul de compromis 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 18. Votul s-a deschis la amendamentul 18 potul s-a închis. Se adoptă. 19. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 26 a domnului Schwab. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Aliniatul 5 Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 33 pentru, împotrivă se adoptă. 37 ca adăugire, cine pentru, împotrivă, respins. 37 al domnului Lochegard devine caduc. Trecem la 34. Cine e pentru? Îmi cer scuze, cred că este, avem greșeli aici în lista de vot. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. 33 a fost aprobat. Amendamentul domnului Lockegaard a fost respins, și anume amendamentul 37. Deci acum trecem la 34. Amendamentul 34. Suntem la aliniatul 5B9. Amendamentul 34. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 35 a domnului Canfea. Votul s-a deschis la 35. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 39 al doamnei Prendergast. S-a deschis votul. sunteți foarte înceți, dar vă închid acum votul. Se adoptă. Trecem la votul final asupra avizului. Deci, votul final, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă cu 32 de voturi pentru și două abțineri. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Le Sunt sigur că vă veți asigura că INTA ne acceptă amendamentele. Trecem la ultimul raport, un aviz pentru jurii cu privire la raportul uh, jurii din proprie inițiativă cu privire la recursul colectiv. Doamna Rapti este raportor. Doamna Rapti, doriți să interveniți? Aveți cuvântul. I would like to thank you all. Doresc să mulțumesc tuturor. Eu cred că prin acest dosar am reușit să impunem o acțiune colectivă în ce privește recursul colectiv. O să continui în limba greacă. Deci da, există câteva puncte pe care vreau să le pun în discuție. În primul și în primul rând, procedura. Am, uh, am modificat amendamentul de compromis 8, și anume la aliniatul 12A. Este un uh, aspect care a fost acceptat de toate grupurile politice și uh, sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Modificarea se referă la oferiți uh, informațiile mai bune oferite celor care vor să recurgă la recursul colectiv. Această modificare, practic, uh, sporește co coerența avizului. Tocmai de aceea spunem că aliniatul 16 trebuie să apară după noul aliniat 12A. Prin urmare, votul nu este deloc afectat. Acesta a fost primul comentariu. Al doilea comentariu. Sinceră să fiu, sunt uh, puțin cam tristă din cauza acestui lucru. S-a cerut un vot pe părți un vot pe părți care vizează amendamentul de compromis 5. Cei de la ALDE, PPE și ECR și cred că și Verzii au cerut acest vot pe părți. Înainte de vot, dați-mi voie să uh, fac două mențiuni. Despre ce e vorba în acest context? Formularea și pentru proceduri naționale ar trebui să fie votată separat. Eu sunt de părere că aceste procese naționale ar trebui să intre în, să fie discutate împreună cu celelalte aspecte ale aliniatului. Pentru că dacă această formulare cade, atunci generăm o serie de probleme. Uh, Uh, putem uh, genera probleme în acele state în care nu există posibilitatea recursurilor uh, colective. Deci dacă renunțăm la mențiunea procese naționale, proceduri naționale, generăm un, acel fenomen de forum shopping. Asta în al doilea rând. În al treilea rând, bine, știm cu toții că toate discuțiile care au avut loc arătau că cetățenii europeni sunt încântați de posibilitatea de a introduce astfel de recursuri colective atât la nivel național cât și la nivel transfrontalier. Deci noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni, ne dorim într-adevăr să votăm ceva ce nu are nimic de a face cu dorința cetățenilor europeni. Uh, Uh, aceste comentarii vizau așadar uh, votul pe părți de la amendamentul de compromis 5. Și încă un comentariu. Eu sprijin ideea de subsidiaritate. Sunt sigură că există principii și valori comune și tocmai din acest motiv eu consider că trebuie să ne asigurăm că viața comună funcționează mai bine. Am ajuns la finalul intervenției mele și vă mulțumesc tuturor. Președintele, da, mulțumim. În caz că apare vreo confuzie pe parcursul votului, am să vă consult, stimată doamnă, ca să ne asigurăm că acționăm cum trebuie. Domnule Schwab, aveați ceva de spus? Nu vreau să redeschid dezbaterea. Pe scurt, vreau să-i mulțumesc doamnei Rapti și vreau să spun că acest vot pe părți nu a fost uh, cerut de noi pentru a genera probleme. Le-am cerut pentru că raportorul din umbră, din partea noastră, uh, are îndoieli legate de temeiul juridic al intervenției noastre în procedura națională. Uh, tocmai din acest motiv am cerut votul pe, pe părți și vă rugăm, doamnă raportor, să țineți cont de motivația noastră. Mulțumesc! Right, let's vote then. Președintele, atunci haideți să votăm. Începem cu amendamentul 25 al domnului Kreutzmann și lui Fox. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mergem la compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mergem la 39 al domnului Fox. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 40 este caduc. Alineatul 5A, 9 Amendamentul 41, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5, care are vot pe părți, așa cum a cerut PP-ul și ALDE. Deci luăm mai întâi uh, la vot uh, întregul text al compromisului, fără cuvintele both national and. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votăm acum cea de-a doua parte. Vot electronic. Am deschis votul. Deci, cea de-a doua parte. S-a închis votul. Cea de-a doua parte se respinge. Toate celelalte amendamente de după sunt caduce și mergem la 58. Ba nu, la compromisul 5A. Deci, 5A. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum mergem la 62, amendamentul raportorului. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru împotrivă, se adoptă. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Mergem la 69. Amendament al raportorului, vot pe părți. Vedeți aceste lucruri pe lista de vot, nu vi le mai citesc. Deci, la 69, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă clar. 69, partea a doua. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 10, amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 72. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Se adoptă în mod clar. Amendamentul de compromis 7. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mergem la amendamentul de compromis 8, care din nou are vot pe părți nu mai citesc cuvintele, uh, e vorba de will provide relevant information to all potential consumers involved. Prima parte, fără aceste cuvinte, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Deschidem votul cu privire la partea a doua acum. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la amendamentul de compromis nou pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 91 depus de domnul Roșfor. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 92 ca adăugire. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 95. La 95, cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mergem direct la amendamentul de compromis 10. Deci, 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Mergem la amendamentul de compromis 11 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 103 depus de raportoare. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru. Împotrivă și acesta se adoptă. Mergem la compromisul 13 pentru împotrivă. Ba nu, mă iertați, este vot pe părți, zice președintele. Luăm deci la 13 prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Iar partea a doua acum, cine este pentru? Împotrivă. Și aceasta se adoptă. Mergem acum la amendamentul 121 al domnului Huang Noc. S-a deschis votul la 121. S-a închis votul. Se respinge. Mergem acum la amendamentul 122 a domnului Galo, vot pe părți cerut de PP. Luăm prima parte mai întâi. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și partea a doua se respinge pentru că sunt legate. Mergem la considerente. Primul amendament. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, în mod clar, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se respinge, clar. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, se adoptă 24 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum votul cu privire la proiectul de aviz în întregime, așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și iată că se adoptă cu 30 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Mulțumim foarte mult, doamna Rapti. Mulțumim tuturor. Doamna Rapti, mai doriți să spuneți ceva? Vă rog. Afisa ia το τέλος τις la final să mai spun ceva, și anume că vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor raportorilor din umbră și vreau să mulțumesc și secretariatului. Sprijinul lor a fost foarte util și vreau să le mulțumesc tuturor din inimă. So, Președintele, doamnelor și domnilor și cei care ne ascultați pe internet, se aflați că acum se suspendă această ședință, urmează ședința coordonatorilor. Vă mulțumim pentru participare pe 17 octombrie, luni, la ora 15 în Bruxelles, începe următoarea noastră ședință. Aștept să vă văd cu toții acolo. Mulțumim foarte mult. Urmează, deci, coordonatorii.